Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt fünf Minuten nach neun. Stimați colegi, iată că este 9 și cinci minute, deci am depășit practic cu 5 minute timpul, așa că să începem. După cum scrie și în ordinea de zi, începem cu punctul 10, Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. Este un aviz pentru Comisia Econ și cred că are o întreagă serie de implicații pentru relațiile comerciale. Asta pentru că în multe acorduri comerciale este vorba foarte mult despre problema uh, combaterii corupției și fluxurilor financiare și avem și un raport cu privire la um, strategia financiară al colegului um, Beghin. Am discutat acest lucru în acest raport. Uh, am stabilit că ar trebui să um, existe și o strategie corectă în domeniul financiar, nu doar o liberalizare a sectorului financiar. Deci, cred că uh, mergem pe drumul cel bun. mai facem cercetări în acest domeniu. Avem și un studiu din 21 aprilie 2016, așa că uh, acest domeniu se, um, este inclus foarte bine în activitatea noastră. Pentru aviz, responsabil este colegul Morel, care îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor colegilor. După cum ați spus, Parlamentul European de câteva luni de zile dezbate aceste probleme referitor la evaziuni fiscale. Au existat diferite scan- situații, dosare, scandal, care au, au dus la emoții și s-a dorit obținerea unei directive în așa fel încât să avem mai multă transparență. Am uh, constatat că există și lucrări internaționale în ceea ce privește uh, spălarea de bani și evaziunea fiscală și observăm că din ce în ce mai multe ori acestea se uh, ascund în spatele unor tranzacții comerciale și tocmai de aceea discutăm aici despre un text specific. Așa cum am spus în raport, comerțul, comerțul cu servicii, mai ales servicii financiare, cu țări care sunt considerate a fi paradisuri fiscale și cu țări cu economie și comparabilă, deci iată că o primă problemă, e bine, directiva referitor la spălarea de bani și lupta împotriva terorismului prevede noi măsuri de vigilență, de control, de sancțiuni față de titularii acestor societăți care sunt suspectate a participa la astfel de tranzacții și față de intermediari. Deci era absolut pertinent să avem și un calendar destul de strâns, destul de strict, dar era foarte pertinent ca și comisia noastră INTA să vină cu propuneri pentru a avea o coerență între diferitele aspecte cuprinse în text partea comercială și partea evaziune fiscală. În raport eu propun două puncte importante. Mai întâi, dacă ne dorim ca această amenințare să fie credibilă, trebuie să avem transparență și să se respecte criteriile internaționale. Acestea trebuie preluate în negocierea acordurilor comerciale și preiau, de fapt, uh, o sugestie făcută uh, cu ocazia audierii lui uh, Joseph Stiglitz, premiul Nobel pentru economie, și care spunea că trebuie să includem latura de fiscalitate în acordurile acestea. Și în al doilea rând, avem foarte multe întârzieri ca și autorități publice comparativ cu industria financiară, care este foarte inovatoare în domeniu, tocmai pentru a optimiza uh, Uh, beneficiile sale din punct de vedere fiscal, așa că nevoie de un capitol special pentru vigilență față de servicii financiare și pentru a fi vigilent, tocmai trebuie să introducem acest met- această metodă de dispozitive asimetrice sau hibride care se poată fi introduse și în textele negociate de acorduri uh, comerciale și să vedem care este lista de servicii ce pot fi liberalizate. Asta ne va permite să uh, putem pune capăt anumitor strategii de evaziune fiscală și de optimizare fiscală. Evident, dorința noastră este să luptăm împotriva evaziunii fiscale, să luptăm împotriva anumitor strategii de optimizare fiscală și asta înseamnă, de asemenea, să avem o viziune mai largă care să fie cuprinsă și în cadrul negocierilor acordurilor comerciale. Mulțumesc! Merci Mulțumesc și acum raportorii din umbră vor primi cuvântul dacă sunt prezenți. În primul rând, doamna Șanțova. Uh, thank you, Mr. Um, uh, Chair, and uh, Mulțumesc, domnule președinte. În general, noi salutăm propunerea făcută de comisie care ne va permite să avem un cadru pentru a lupta împotriva acestor fluxuri financiare. S-a vorbit despre spălarea de bani, lupta împotriva finanțării terorismului, evaziune fiscală. E clar că noi trebuie să le rezolvăm aceste probleme la nivel uh, european, dar nu numai, ci și la nivel global. Și putem să intervenim în acest sens. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și dorința sa de a include această dimensiune comercială în propunere. Cu toate acestea, aș dori totuși să fac câteva observații. Sunt de părere că și comisia noastră trebuie să-și folosească experiența pentru a veni cu soluții pentru a pune capăt acestor fluxuri financiare. Și trebuie să examinăm felul în care putem minimiza riscurile de spălare de bani și pentru a avea politici comerciale constructive. E clar că bunurile, serviciile, liberul schimb pot duce la un moment dat la o spărire a riscului de spălare de bani plecăm și de la anumite studii, putem spune că totuși nu, sunt o, nu există o relație clară de cauză la efect uh, pentru a, între aceste elemente pentru a crește toate uh, fluxurile financiare în acest sens. Apoi, în ceea ce privește noile acorduri uh, financiare, noua generație, acestea sunt deosebit de importante și trebuie să uh, supraveghem acele neajunsuri sau lipsuri care ar mai putea exista, comerțul, serviciile, sunt uh, oportunități imense care nu trebuie să fie sacrificate pentru că ele sunt importante pentru a avea o politici de comerț multilateral. Și costurile, să nu uităm, uneori pot fi uh, și mai mari, uh, și mai covârșitoare pentru țările în curs de dezvoltare. Și în negocierile noastre de acorduri comerciale nu trebuie să considerăm aceste elemente ca fiind uh, un factor de risc, ci o posibilitate de a promova creșterea. Și partenerii noștri comerciali trebuie să dea dovadă de transparență Și ca să vă dau un exemplu, problema cea mai mare pentru țările în curs de dezvoltare, în momentul în care doresc să lupte împotriva spălării banului, o repre- banilor, o reprezintă discrepanța între ce scrie în lege și ce se implementează. Așa că noi ar trebui să venim cu asistență și să cooperăm în așa fel încât să ne asigurăm că toate standardele sunt îndeplinite. Cam aceasta este linia noastră de gândire și aștept dezbaterile noastre viitoare pe marginea acestui subiect deosebit de important. Thanks a lot. Und... Mulțumim foarte mult, Ska Thanks to the rapporteur. Mulțumesc și mulțumesc de asemenea și domnului raportor. Noi suntem de părere că proiectul de aviz merge într-adevăr în direcția potrivită. Noi suntem destul de încântați și noi suntem de părere că aceste chestiuni de fraudă financiară nu țin doar de comerț în general, ci mai degrabă țin și de acorduri comerciale. Și poate că e bine să introducem în aceste acorduri uh, uh, comerciale anumite prevederi, tocmai în ceea ce privește serviciile financiare, tocmai pentru a preîntâmpina frauda câteva idei în acest sens, să mergem dincolo de angajamentele obișnuite. să se introducă, spre exemplu, obligația de a avea niște registre în care să figureze titularii acestor uh, uh, tranzacții financiare. Deci e nevoie de politici în acest sens. Deci noi vom veni cu amendamente. Însă, per total, putem spune că acestea vor merge în aceeași direcție ca și domnul raportor, poate un pic mai departe. Uh, nu, știu, nu cred că am avea un dezacord aici, cred că nu. Uh, nu Am spune că, da, comerțul este important în acest context, însă nu numai. E nevoie să uh, luăm în considerare și acordurile comerciale și să avem prevederi în acest sens. Mulțumesc. Next year, just very briefly to support this uh, opinion. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt doresc să sprijin acest aviz faptul că a existat atât de multă opoziție față de globalizare și mondializare este că oamenii au uh, înțeles că se pierde controlul național și că nu se înlocuiește prin niciun fel de alt control la nivel uh, mai ridicat. L- spălarea de bani, evaziunea fiscală, acestea provoacă îngrijorări. Și de multe ori acești bani uh, sunt folosiți pentru finanțarea terorismului și domnul raportor a găsit un echilibru foarte bun uh, în textul său. Mă bucur și să aud și observațiile făcute de doamna Scacheler, uh, amendamente care vor fi introduse și care merg cam în aceeași direcție ca și domnul raportor, pentru că asta ne dorim, să avem o situație echilibrată și uh, în realitate să avem rezultate concrete. Deci, foarte pe scurt, sunt de părere că mergem în direcția potrivită. Thanks a lot. I will give now the floor. Da, mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul comisiei. doamnei Carumba. Flor. Mulțumesc foarte mult. Nu am observații specifice. Colegul de la DG Trade probabil va, fi, va avea niște comentarii mai la obiect, dar salut sprijinul dumneavoastră pentru propunerea Comisiei de a lupta împotriva spălării de bani. Am luat notă de una din propunerile din uh, proiectul de aviz în ceea ce privește lista cu țările. Suntem uh, dedicați să avem o listă cât mai eficientă cu putință și vom analiza cu atenție ce propuneri veți face. Dar dacă îmi permiteți, o să-i dau cuvântul colegii de la DG3. Bună dimineața! Mulțumesc pentru intervențiile pe marginea acestui proiect de aviz. Deja am avut uh, schimburi de păreri pe această temă și salutăm unele dintre sugestiile făcute aici. De asemenea, și noi considerăm că este un subiect extrem de important, așa cum a fost recunoscut și în uh, comunicarea noastră Comerț pentru Toți. În special se subliniază problema bunei guvernanțe și a anticorupției, care sunt legate strâns de lupta împotriva spălării de bani. În momentul de față ne gândim în continuare cum am putea să consolidăm genul de prevederi pe care le-am putea introduce în acordurile comerciale în acest sens. În special, având în vedere că există multe legături între corupție și evaziune fiscală sau spălarea de bani și cineva a vorbit despre transparența titularilor. Un lucru pe care am vrea să-l subliniem este că este important să ne reamintim că atunci când vine vorba despre servicii financiare, acordurile noastre comerciale nu includ angajamente care să liberalizeze serviciile financiare transfrontaliere, ci se concentrează pe înființarea lor. Tocmai de aceea nu există o corelare clară între acordurile comerciale și uh, liberalizare sau creșterea fluxului de numerar. Ne concentrăm pe înființare și nu pe liberalizarea transfrontalieră. Un alt lucru pe care vrem să-l subliniem și care a fost uh, discutat și aici este problema dacă cerințele de bună guvernare legate de spălarea de bani ar trebui să fie obligatorii sau legate de retragerea preferințelor comerciale. Ne-am spus deja foarte clar că este important să vedem caracterul cooperant, mai ales cu țările în curs de dezvoltare care au nevoie de asistență pentru a-și îmbunătăți practicile și cadrul juridic pentru a lupta împotriva spălării de bani. Tocmai de aceea suntem în favoarea unei abordări cooperative, cooperante în acordurile noastre comerciale și vedem o legătură strânsă cu asistența tehnică. Avem deja multe instrumente la dispoziție prin uh, creșterea cadrului juridic antispălare de bani, și colega de la DC Just a menționat acest lucru. S-au întâmplat multe în ultimul an pentru a consolida aceste mecanisme, precum identificarea țărilor de, cu risc crescut și potențialele sancțiuni. Credem că aceste mecanisme, inclusiv cooperarea în forurile internaționale, cum ar fi echipa operativă financiară, sunt calea de urmat pentru a lupta împotriva spălării de bani. Acestea fiind spuse, în momentul de față ne gândim foarte atent cum am putea consolida prevederile de bună guvernanță care sunt deja integrate în acordurile comerciale existente, prevederi care trebuie să fie revizuite, mai ales având în vedere activitatea recentă de la OCDE și de la alte organisme internaționale și această prevedere ar trebui să fie modernizată tocmai pentru a încorpora ceea ce s-a făcut la nivel european și internațional. Deci ă, sperăm că vom avea discuții suplimentare în anii viitori pentru a vedea cum putem ă, îmbunătăți buna guvernanță în acordurile comerciale. Uh, Mulțumim, este clar că trebuie să luăm măsuri în acest sens. Deoarece, conform opiniei publice, ă, sistemul financiar nu mai este controlat. În al doilea rând, în Africa se pierd numai în Africa se pierd circa 40 de miliarde de euro de impozite care nu sunt percepute, deci este clar că trebuie să se facă ceva, uh, trebuie să se consolideze capacitățile pe de-o parte și pe de altă parte trebuie să existe un sistem de control clar pentru ca aceste sume de 40 de miliarde de euro să ajungă la statele africane și să fie folosite pentru infrastructură și educație. Am să dau cuvântul din nou raportorului. Foarte rapid, pentru că, domnule președinte, împărtășesc pe deplin ceea ce ați spus și spun Comisiei că, într-adevăr, și eu împărtășesc această idee a clauzei de bună guvernanță, dar chiar ne dorim să fie obligatorie. Tocmai acesta este motivul pentru care punem accentul pe condiționalitatea fiscală în cadrul acordurilor comerciale, pentru că mie mi se pare ceva modern pentru negocierile care urmează. Dacă nu împărtășesc părerea colegilor, am înțeles bine că toată lumea e vigilentă pentru că textul să fie cât mai ferm cu putință. Vreau să-i spun doamnei Scacheller că evident vom discuta amendamentele, dar uh, am avut un calendar și un format uh, limitant uh, am ținut cont și de dezbaterile care au avut loc în alte comisii și în ceea ce privește registrele pe care le-ați menționat, eu am propus să mergem mai departe. Eu cred că e nevoie de un schimb automat și obligatoriu între state pentru toate informațiile legate de spălarea de bani. Deci, din partea mea, nu e o lipsă de fermitate ci e o chestie, de, mm, e o chestie formală, dar încurajat de raportorii din umbră, sunt convins că vom veni cu un text interesant care va face legătura între comerțul internațional și evaziunea fiscală, care reprezintă o preocupare principală pentru europeni. Mulțumesc, aș vrea să vă amintesc că avem un program foarte încărcat, așa că Termenul pentru amendamente expiră mâine pe 30 noiembrie la ora 12. La prânz, adică. Deoarece acest calendar este atât de scurt, am hotărât că vom lucra în limba engleză, deși avem un raportor francofon, dar iată că trebuie să facem o excepție uh, și facem acest lucru. Poate că ar fi trebuit, de fapt, să lucrăm în franceză, dar mă rog. Așadar, termenul este mâine la ora 12 și uh, trebuie să ne um, mișcăm repede ca să putem să uh, terminăm avizul. Să trecem la punctul 11, punerea în aplicare a tratatului comercial între Uniunea Europeană și Corea. Corea de Sud. Pe 1 iulie anul curent am um, împlinit 5 ani de la semnarea, de la intrarea în vigoare a acestui tratat și de fapt nu am spus bine pentru că nu este vorba despre intrarea în vigoare, ci despre punerea în aplicare um, temporară, pentru că intrarea în vigoare se sărbătorește abia de anul trecut, pentru că anul trecut Italia a ratificat prin Parlamentul Național această, acest tratat. Iată că el s-a aplicat deja timp de 5 ani și a venit momentul să analizăm efectele pozitive provocările și problemele pe care le-a creat. Cred că este clar că situația exporturilor s-a îmbunătățit pentru Europa datorită acestui tratat, dar pe de altă parte, de exemplu, în ceea ce privește capitolul pentru durabilitate, există încă probleme. Pentru această activitate am, am trimis o delegație în Corea de Sud. Acest lucru a avut loc în prima jumătate a anului și în al doilea rând avem un raportor uh, permanent care se ocupă de această activitate de evaluare a punerii în aplicare a tratatului. Mă bucur foarte mult că îl avem pe domnul Seinfeld care se ocupă de acest lucru ca raportor și care ne va prezenta raportul astăzi. Vă rog. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru această prezentare care a rezumat, practic, scurt, dar la obiect, Uh, perioada de implementare a acordului. În conformitate cu acordul, am analizat punerea în aplicare a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Corea pentru a verifica dacă prevederile acordului sunt puse în aplicare în practică și dacă obiectivele acordului sunt atinse. Bineînțeles că nimic nu e perfect și nimic nu poate fi realizat 100% tot timpul, dar se pare că acordul este implementat într-un mod foarte bun. Rezultatele, în special din punctul nostru de vedere, sunt rezultate tangibile, practice și în conformitate cu așteptările noastre. Și de aceea, în general, salutăm acest uh, acord într-un mod cât se poate de pozitiv. Înainte să vin cu propunerea de, cu proiectul de raport pe marginea acestui acord, am realizat o analiză foarte cuprinzătoare. Ne-am uitat la datele statistice și la argumente și la alte informații pentru a vedea în ce moment se află implementarea acordului, care sunt uh, rezultatele sale din punct de vedere economic și financiar. Dar ne-am uitat de asemenea și la alte domenii, domenii mai tangibile am încercat și o evaluare obiectivă și am avut reuniuni bilaterale cu reprezentanții beneficiarilor acordului de ambele părți. Și așa cum a menționat domnul președinte, nu doar la Bruxelles, ci și la Seul. Am mers în uh, Corea, dar ne-am întâlnit și la Bruxelles anul trecut, în decembrie. Am avut un atelier de lucru la care am invitat mulți oameni, autoritățile, precum și reprezentanții sectorului privat și ONG-urile. Ca urmare, Cred că avem niște informații foarte bune în ceea ce privește rezultatele tangibile și mai puțin tangibile ale acordului. având în vedere numărul de beneficiari cu care am uh, discutat. În prima parte a raportului am menționat mai multe date. Foarte concis, pentru că există niște restricții formale în ceea ce privește dimensiunile raportului, dar puteți afla din această parte a raportului care sunt rezultatele economice ale acordului. În a doua parte, am subliniat și un număr de probleme care au rămas în continuare, cum ar fi barierele non-tarifare, barierele sanitare și fitosanitare, drepturile de proprietate intelectuală, precum și aplicarea acordului de către companiile de ambele părți. Unul dintre defectele pe care le-am identificat poate nu se aplică neapărat acordului, ci mai degrabă relațiilor noastre, este că am putea face mai multe în domeniul IMM-urilor. Eh, eh, care ar putea folosi acest acord mai mult în avantajul lor. Dar asta s-ar putea să aibă legătură și cu diferențele culturale dintre cele două părți. Sper însă că guvernele și ONG-urile vor fi pregătite să promoveze mai mult acest acord în rândul IMM-urilor, astfel încât acestea să profite într-adevăr de acord. Obșerne, tak powiedziałem, nie tylko ze względu na... Raportul nu este foarte lung, din diverse motive, pentru că am vrut să fiu concis și clar, dar și pentru că există restricții aplicabile acestui tip de raport, deci sunt convins că ați citit raportul și vă stau la dispoziție pentru a-l discuta. Chciałbym tylko na zakończenie mm, mm, podkreślić, że... Sau pentru a face corecții dacă este necesar. Dar vreau de asemenea să subliniez că amendamentele ar trebui să fie depuse până pe 9 decembrie la ora 17 și dacă aveți amendamente, vă stau la dispoziție. Mulțumim foarte mult, domnule Seinfeld. Din păcate, mulți raportori din umbră nu sunt prezenți, așa că pentru început am să dau cuvântul domnului Buchner. Nu, Martin va vorbi pentru domnul Schuster. No. Da, colegul Schuster își cere scuze pentru că nu poate fi de față și mi-a încredințat mie declarația sa, așa că am să o citesc. Dar nu în germană, pentru că dacă era în germană, cred că n-ați fi înțeles nimic. Spune felul următor. Salut faptul că revizuirea acordului între UE și Republica Coreea contribuie la transformarea deficitului uh, Uh, comercial, pentru că acesta să devină un surplus comercial. De, evident, trebuie să depășim dificultățile care au existat până în prezent în ceea ce privește implementarea capitolului referitor la durabilitate, comerț durabil. Capitolul 13 și încă capitolul 4 prevăd ca Republica Coreea să promoveze implementarea celor patru convenții internaționale din domeniu. Libera circulație, eliminarea tuturor formelor de muncă forțată, abol abolirea muncii copiilor și pun, să se pună capăt discriminării în ceea ce privește ocuparea și pensiile. Până în prezent s-au înregistrat progrese limitate, mai ales în ceea ce privește libera, libertatea de asociere și în continuare acest text nu este respectat. În ultimii doi ani au existat hărțuieri și uh, întemnițări față de toți cei care au protestat. Și putem spune că protestul a crescut în număr uh, impresionant în multe întreprinderi din Corea. Foarte mulți lucrători au fost uh, uh disponibilizați și s-au schimbat contractele de muncă. Și mare parte din populația coreeană se află într-o situație în care nu are un loc de muncă legal. Clar, se vorbește chiar și despre violență împotriva celor care au manifestat și s-a declarat grevele ca fiind ilegale. Guvernul nu a îmbunătățit standardele de muncă, ba din potrivă a făcut un pas înapoi. suntem îngrijorați de aceste dezvoltări și Comisia Europeană își dorește să contribuie la rezolvarea acestor dificultăți prin negocieri cu autoritățile din Coreea. Și în concluzie se spune că nu pot fi niciun fel de negocieri în ceea ce privește capitolul de investiții până când nu se observă o implementare corectă a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și în Republica Coreea și știu că președintele a oferit uh, și a oferit demisia Poate că asta ar putea să fie o dezvoltare, evoluție pozitivă în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, așa că trebuie să profităm de această ocazie tocmai pentru a stabili relații cât mai bune cu sindicatele și cu reprezentanții lucrătorilor din Corea. Da, într-adevăr, aceasta a fost și impresia noastră, a delegației noastre, când am mers la fața locului și am discutat cu reprezentanții administrației. E clar că guvernul nu-și dorește să aplice aceste texte internaționale și nu dorește să respecte aceste angajamente și că e nevoie de un nou început. Mm. Domnul Buchner acum, vă rog. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Domnului Seinfeld și colaboratorilor dumnealui, aș vrea să-i mulțumesc pentru acest uh, prim proiect. Acest prim proiect conține deja informații importante și elemente macroeconomice care ne permit să ne continuăm activitatea și este și suficient de general pentru ca să putem să aducem propriile completări și comentarii. Cred că com colegii mei sunt de acord că acest prim raport cu privire la punerea în aplicare este deosebit de important pentru acest Parlament și pentru viitoarele rapoarte de acest gen trebuie să stabilim clar și detaliat cum s-a făcut punerea în aplicare, adică trebuie să recunoaștem și să îmbunătățim practicile bune și practicile rele. Și din acest punct de vedere, pe mine mă interesează mai ales elementele de noutate aduse de uh, tratat. Adică um, uh, comitetele de supraveghere și uh, mai ales capitolul cu privire la durabilitate am fost unul dintre um, cei care au fost în Corea în mai și sunt totuși surprins să văd că există anumite fapte pe care le-am găsit la fața locului și care nu au fost introduse în raport. Dar până la urmă asta putem să facem și noi, nu? Importante sunt drepturile uh, lucrătorilor, mai ales uh, ale lucrătorilor uh, cu, care nu au loc de muncă fix. Uh, S-a vorbit deja despre uh, principalele convenții OIM, dar um, um, mai avem de făcut completări în acest sens în raport. Există și multe aspecte pozitive ale acestui tratat, totuși trebuie să ținem cont și de uh, inegalitățile macroeconomice, de exemplu problema raportului exporturilor și importurilor. De exemplu, marele excedent uh, Uh, comercial a apărut datorită faptului că se exportă automobile germane de lux și asta nu e un lucru rău și eu sunt germană, țin la mașinile germane, dar ar trebui să ne gândim la faptul că un acord comercial trebuie să fie pozitiv pentru toate întreprinderile din Europa și nu doar pentru anumite state membre. Deci aici trebuie să avem puțină grijă. Aștept cu interes colaborarea noastră și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Tocmai ce am scris pe Twitter că iată un, uh, un, pe cineva, cineva din partea verzilor din Germania susține mașinile germane. Evident că era o glumă. Nu mai vrea nimeni cuvântul. Deci urmează să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Filip Timontei. Thank you very much, uh, Chairman, and good morning, everyone. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru aceste comentarii pozitive și utile din această dimineață. Eu cred că raportul demonstrează în mod foarte clar că e vorba de o poveste de succes și acordul a fost unul foarte bun pentru Uniunea Europeană. După o decadă, un deceniu de uh, dezechilibru, putem observa că acum s-au înregistrat îmbunătățiri. În paralel, știți că uh, realizăm de asemenea o evaluare cuprinzătoare ex post pentru uh, ultimii cinci ani de implementare și asta acoperă diferite domenii. Se bazează evident și pe angajamentul nostru din comunicare. Această evaluare a fost lansată în luna iulie am selecționat consultanții și așteptăm să avem raportul definitiv în august 2017. Există și un link pe site-ul nostru web înspre acest raport. Acum, în ceea ce privește implementarea, acolo unde e nevoie de eforturi suplimentare și noastră le-ați menționat, e vorba de uh, diferite proceduri în ceea ce privește procedurile, diferite proceduri SPS, carnea de vită, spre exemplu, apoi serviciile, adoptarea noilor uh, indicații geografice și, evident, și caracterul durabil al comerțului și, evident, fără a uita și situația lucrătorilor din Corea, din punct de vedere social, pentru a implementa toate aceste prevederi, există 15 comitete și grupuri de lucru diferite care sunt deja înființate. Comisia pentru uh, Comerț și doamna comisar Malmström se vor întâlni pe 15 decembrie, foarte curând, aici la Bruxelles. Obiectivul fiind să avem atât de multe comitete de lucru și grupuri de lucru uh, cât mai multe cu putință, pentru ca toate aceste aspecte să fie discutate la nivel ministerial pentru fiecare capitol. Și în paralel, după cum știți, ne dorim de asemenea și anumite domenii, examinarea anumitor uh, domenii specifice pentru a vedea dacă putem extinde beneficiile pentru exportatorii europeni. Prin modificarea FTA, spre exemplu, anumite prevederi și clauze, mai ales pentru industria aerospațială și, în schimb, coreienii sunt foarte interesați să lanseze negocierile referitor la capitolul investiții. Poate vă amintiți că mandatul nostru datează de dinaintea tratatului de la Lisabona pentru acest capitol de investiții. Și Coreea beneficiază de 23 de acorduri bilaterale care există în domeniul investițiilor. Apoi, câteva aspecte specifice pe care le-ați menționat și care merită să fie examinate mai de aproape. Mai întâi, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și comerțul durabil, Comisia monitorizează îndeaproape situația drepturilor lucrătorilor din Corea și există prevederi pentru un mecanism instituțional din partea uh, factorilor interesați care să poată discuta despre felul în care se pot dezvolta aceste mecanisme pe viitor, printre care și mecanismul referitor la drepturile sociale ale lucrătorilor. Uh, Anul trecut, la Seul, am avut o astfel de întâlnire și am avut ocazia, ca și Uniunea Europeană, să repetăm încă o dată faptul că ne dorim o ratificare rapidă și o implementare rapidă a tuturor convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Și într-o declarație comună adoptată atunci în Corea, uh, Corea s-a angajat să furnizeze informații în ceea ce privește pașii concreți pe care îi va face în această direcție, înainte de următoarea ședință pe tema comerțului durabil. Deci, oricum, vom monitoriza în continuare aceste aspecte, pentru că sunt deosebit de importante pentru noi și pentru Comisia pentru Comerț și vreau să vă amintesc că această întâlnire va avea loc în data de 16 decembrie și va fi comoderată de doamna comisar Malmström. În ceea ce privește IMM-urile, într-adevăr, vrem să punem accentul pe acesta, pentru că trebuie să existe beneficii și pentru acest tip de întreprinderi. Ceea ce dorește Comisia este să vină cu informații specializate în ceea ce privește instrumentele utile ce pot fi utilizate și care să fie uh, diseminate pe site-ul nostru internet cu o bază de date accesibilă online și în mod gratuit referitor la cerințele de acces pe piață, starea pieței, uh, diferite formulare și, de asemenea, avem și o, un, o platformă, un portal internațional pentru IMM-uri, pentru a dezvolta oportunitățile de comerț în Corea și avem și rețeaua uh, întreprinderilor europene, care cuprinde peste 700 de parteneri în toate țările europene și acestea pot sprijini IMM-urile pentru a se lansa pe piața coreeană. În același timp, observăm că există o sporire a exporturilor noastre înspre Corea, o sporire de 7%, după cum spuneau experții, și e clar că o conștientizare referitor la prevederile acordului sunt importante în rândul întreprinderilor și în rândul statelor membre care sunt responsabile pentru promovarea activităților comerciale. Și noi suntem de părere că acest instrument este unul foarte util. Statele membre trebuie să se angajeze și să vină cu toate informațiile necesare pe canale naționale, înspre industrii, înspre companii, tocmai pentru a le ajuta să-și părească exporturile către Corea. Thanks a lot, but uh, to be honest, Mulțumim foarte mult, dar sincer nu suntem cu adevărat, nu sunt cu adevărat convins uh, că ideea pe care ați spus-o, că Comisia cere implementarea corectă a capitolului pe durabilitate, este corect. Din ce am văzut noi, lucrurile stau altfel. Știm că Comitetul uh, de Consiliere Internă a cerut uh, de două ori să se ia măsuri, iar Comisia nu a făcut nimic. În al doilea rând, conform uh, alineatului 314 din uh, codul penal corean, uh, greva este pedepsită prin lege și acest lucru ar trebui schimbat. S-a cerut modificarea acestui paragraf și totuși comisia nu a luat măsuri, deci nu pot să spun că într-adevăr comisia cere activ punerea în aplicare a capitolului privind durabilitatea. Și dacă spunem mereu că, într-adevăr, vom, vom organiza o nouă reuniune, vom organiza un nou comitet, uh, nu cred că ne ajută. Să nu uităm că aplicarea provizorie se face deja de 5 ani și mi-am dorit, sincer, să văd o activitate uh, proactivă a Comisiei mai ales din punct de vedere al strategiei comerț pentru toți și comerț bazat pe valori. Acesta este comentariul pe care am vrut să-l fac. Să revenim la, la domnul raportor, vă rog. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję wszystkim państwu i Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru comentarii. Vreau să mulțumesc și reprezentantului Comisiei și colegilor. Cred că putem trage concluzia după această scurtă dezbatere că Subiectul pe care îl discutăm astăzi este foarte important, nu doar pentru negocierea și implementarea anumitor acorduri, ci și pentru monitorizarea acordurilor de liber schimb. Pentru că doar astfel putem să examinăm părțile pozitive și negative ale implementării și felul în care s-au îndeplinit sau nu obiectivele scontate în acord. În acest caz, acordul acesta de liber schimb, precum și alte acorduri cu Corea, au fost încheiate într-o perioadă în care se vorbea și despre investiții. și ne descurcăm bine din punct de vedere al chestiunilor economice. Pentru că se utilizează niște criterii specifice și tangibile. Acum, pe alte chestiuni care nu sunt de natură economică, aș spune că acestea țin mai degrabă de sfera publică și aici posibilitatea noastră de intervenție e diferită. Uh, trebuie să vedem ce se întâmplă, pentru că e vorba de culturi diferite. Și cultura europeană anglosaxonă, în care se cuprind și, nu știu, chestiunile vamale, chestiunile uh, de muncă, protecția lucrătorilor și așa mai departe, sunt, e un model diferit de model utilizat în Asia sau de model utilizat în Africa. Și în acest sens, în domeniul acesta al drepturilor lucrătorilor, dreptul de asociere, dreptul și așa mai departe, e bine, în toate aceste domenii, implementarea acestor drepturi e mai dificilă, există bariere, obstacole. Mai ales din punct de vedere al mentalităților. Bariere impuse de tradiții și de obiceiuri. putem spune că parte din acest acord de liber schimb va fi foarte util pentru a realiza și niște obiective necomerciale, ci mai degrabă obiective de natură socială. Și după cum spuneam, aștept cu nerăbdare Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră, cooperarea noastră viitoare și sunt destul de încrezător uh, în ceea ce privește rezultatul. Mulțumim foarte mult. Aș vrea să amintesc membrilor comisiei că este primul raport cu privire la punerea în aplicare și evident că se concentrează asupra Coreei de Sud, dar va reprezenta și formatul standard de raport cu privire la punerea în aplicare a acestui gen de documente uh, pentru toate rapoartele care se vor scrie de acum. Deci iată că avem posibilitatea de a crea un format standard corect pentru acest gen de documente. Cred că înțelegeți foarte clar mesajul cum că uh, Comisia noastră nu este responsabilă doar pentru negocierea acordurilor, ci și pentru punerea lor în aplicare. Am avut parte și de consultanță juridică din partea serviciului juridic, care ne-a spus cum ne putem aplica, a, ocupa de această parte de punere în aplicare. Așadar, rapoartele cu privire la punerea în aplicare sunt foarte importante. Așadar, avem ocazia de a discuta cu raportorul și puteți să transmiteți amendamente până pe 9 decembrie la ora 17. Deci ora 17, 9 decembrie. Votul în comisie va avea loc probabil pe 24 ianuarie. Deci iată că avem multă treabă. Vrem ca raportul de punere în aplicare pe Corea de Sud să iasă foarte bine, ca să avem și un uh, format standard foarte bun pentru viitoarele rapoarte de punere în aplicare. Aș putea să mai vorbesc încă vreo 5 minute, dar cred că ar fi mai bine să luăm o pauză pur și simplu și să începem votul electron, să începem votul la ora 10.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 Deschid votul de probă. Am deschis votul de probă. Vă rog să votați. Und die Probeabstimmung ist geschlossen. Am închis votul de probă. Mulțumesc. Totul merge bine. Haideți să continuăm. Să trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Și anume implicarea Uniunii Europene și comunității pentru energia, energia atomică cu Kosovo. Avem mai multe amendamente pe care urmează să le votăm. În primul rând, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru,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 împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Propunerea comisiei a fost modificată pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă și electronic votul cu privire la rezoluția legislativă. Am deschis votul. Am închis votul. Îmi cer scuze, domnule președinte, eu nu am cartela electronică, pot să votez așa? Sunt pentru. Nici eu nu am cartela. Puteți să ridicați mâna. Deci, sunteți împotrivă? Deci, unul pentru, unul împotrivă. Douăzeci șapte pentru, doi împotrivă. Cu o majoritate vastă, se adoptă. Und dann kommen wir zu Punkt. Și acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi un subiect cu care ne ocupăm deja de mai mult timp și anume aderarea Ecuadorului la tratatul cu Columbia și Peru. Avem un singur vot care va fi electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Și dumneavoastră, cum ați vota? Bun, deci acum funcționează. Mai avem și un vot pentru, 25. Cu o majoritate vastă se adoptă. Felicitări, Helmut Scholz! Asta a fost uh, runda de vot. Uh, rapid și puțin dureros. Acum ajungem la grupurile de monitorizare. S-au întâlnit două grupuri de monitorizare de la ultima noastră ședință, unul pentru Africa de, Asia de Sud și unul pentru TISA. Pe 10 noiembrie a fost cel pentru Asia de Sud și s-a ocupat mai ales cu uh, cererea Sri Lanka pentru GSP+. A fost prezent și ambasadorul Sri Lanka. Văd că nici domnul Karim, nici domnul Ferena nu sunt uh, prezenți, deci nu vom uh, putea să auzim comentarii. A existat un grup de monitorizare pe TISA pe 17 noiembrie și um, negociatorul șef al UE, domnul Chine, a participat. Dumnealui um, ne-a povestit ce s-a întâmplat în ultima rundă de negocieri de pe 2 pe 10 noiembrie și ne-a uh, spus cum vor fi următoarele discuții. Se ar părea însă că în domeniul TISA pe viitor noul guvern al um, SUA nu va continua negocierile și nu știm dacă urmează să mai continue vreodată aceste negocieri. Urmează să vedem acest lucru în 2017, odată ce s-a stabilizat situația cu noul guvern din SUA. Văd că nu există întrebări, atunci trecem la punctul 15. Introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine, supplementing the trade concessions available under the association agreement. De la 1 ianuarie anul curent, după cum știți cu toții, există un acord de liber schimb cuprinzător uh, cu Ucraina care se aplică temporar și acum avem acest document care acordă noi concesii în cadrul acestui tratat. Punerea în aplicare a tratatului a fost discutată deja în octombrie și oricum se discută în mod permanent în grupul de monitorizare. Iată că astăzi primim primele informații cu privire la aceste perspective extinse și am să dau cuvântul uh, imediat și raportorului care ne va spune ceva ce ne-a spus și Comisia ieri și anume că urmează ca și Comisia să ia cuvântul astăzi să ne mai dea informații. Leza. Domnul Valesa, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus, acest acord de liber schimb uh, a fost uh, aplicat provizoriu din ianuarie 2016. Întârzierea de implementare a fost cauzată de presiunile puse de Rusia. Între timp, pe 29 septembrie, Comisia Europeană a emis o propunere în ceea ce privește introducerea de măsuri temporare, comerciale temporare autonome, uh, care există deja în cadrul acordului de asociere. Măsurile sunt asimetrice și încearcă să încurajeze economia din Ucraina și să susțină eforturile de a finaliza tranziția către o economie de piață funcțională. Măsurile trebuie să fie acordate sub forma unor cote de tarife zero pentru produsele enumerate în anexele 1 și 2, pe lângă aceste cote preferențiale stabilite prin acordul de asociere, se ridică și taxele impuse produselor din anexa 3. Anexa 1 și anexa 2 includ produse agricole, cum ar fi ovăz, grâu, uh, porumb, uh, roșii procesate și suc de struguri, precum și miere. Anexa 3 include încălțăminte, cupru, aluminiu și echipamente electrice. Uh, s inclus, uh, niște, au inclus niște articole referitoare la o clauză de salvgardare în cazul în care produsele importate din Ucraina periclitează uh, producătorii uh, europeni. Comisia Europeană, în schimb, nu a, s-a gândit la, un, la evaluare de impact, având în vedere că uh, regulamentul ar trebui să intre în vigoare cât mai curând cu putință. Singurul studiu disponibil este unul din 2007, deci din uh, con, timpul consultărilor de dinainte a acordului de liber schimb. Și acest studiu încearcă să fie cât mai inclusiv. Am încercat să ascult toți actorii implicați. Știm că și Comisia Agri pregătește un aviz pe marginea acestui dosar și voi asculta cu mare atenție ce au de spus. Pentru că Există prevederi care ar putea să fie sensibile pentru mulți, multe state membre și pentru producători. Știu de asemenea și faptul că Ucraina se confruntă cu provocări mari în acest moment, având în vedere conflictul militar și pierderea teritorială și reformele foarte scumpe care sunt în plină derulare și acest uh, aspect politic nu poate fi dat la o parte atunci când discutăm uh, acest tratament preferențial. Trebuie să analizăm întreaga imagine și să luăm în calcul și aceste elemente. În ceea ce privește calendarul, votul este programat pentru martie, și pe, la planul din aprilie. Lucrurile s-ar putea schimba, dar ăsta e calendarul deocamdată. S-ar putea schimba pentru că s-ar putea să apară și alte lucruri care trebuie luate în calcul în uh, aviz. Da, deocamdată acesta este calendarul pe care îl avem. Mulțumesc! Mulțumesc raportorii din uh, umbră, doamna Oscar, nu este domnul David Martin. O, iarăși citesc uh, o declarație din partea unui coleg nu de la SEDES, nu, dar mai dați-vă cu presupusul. Cred că suedeza ar fi mai ușor decât în germană, da? Nu o să mă chinui. Mai cesez atunci când acordul de asociere s-a negociat în 2014, contextul macroeconomic era complet diferit față de cel actual se întâmpla înainte de războiul din Donbass și uh, înainte de pierderea teritorială. De atunci, războiul comercial cu Rusia este din ce în ce mai puternic și asta a pus o presiune asupra economiei ucrainene. Uh, Comisia propune acum să acorde măsuri suplimentare pentru anumite Um, produse agricole și asta este un stimulant foarte bun pentru a ajuta economia ucraineană, dar aceste măsuri nu pot fi un cec în alb din partea Uniunii Europene, din partea socialilor și democraților, este foarte important ca aceste noi măsuri să respecte aceleași principii fundamentale ca și cele înscrise în, tratat, în acordul de asociere. Uh, adică respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și statul de drept, ceea ce sunt uh, principii care sunt, uh, nu sunt negociabile. Și vrem ca propunerea să conțină o formulare de acest gen. De asemenea, Ucraina trebuie să facă progrese în ceea ce privește reformele instituționale și lupta împotriva corupției. Mai presus de orice, vrem să ne asigurăm că cetățeanul obișnuit și că IMM-urile ucrainene pot beneficia de uh, comerțul cu UE și nu oligarhii, pentru că altfel măsurile nu vor contribui la o dezvoltare economică. Vrem de asemenea să ne asigurăm că aceste măsuri uh, nu periclitează sectoarele europene sensibile și de aceea este nevoie să ne analizăm cu atenție măsurile de salvgardare. Așteptăm cu interes să colaborăm cu domnul Valesa și cu alți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! ECR-ul nu e, domnul Van Balen nu e, domnul Scholz. Yeah, thank you. Uh, I will pick up Mulțumesc. O să plec de la ceea ce a spus raportorul și de la ceea ce a spus David Martin. Atunci când discutam de sprijinul macrofinanciar pentru Ucraina, întotdeauna am spus că trebuie să îndeplinească dezvoltarea economică și socială. Deci grupul nostru a fost foarte clar în ceea ce privește condiționalitatea. La momentul respectiv am fost foarte critici. Pentru că, într-adevăr, situația e diferită astăzi față de momentul negocierilor pentru acordul de asociere. Nu ne aflăm într-o situație în care putem spune că asistența macrofinanciară este folosită în conformitate cu termenii stabiliți. Deci există o lipsă de transparență în ceea ce privește utilizarea acestei asistențe și e destul de complicat să urmărim uh, lucrurile acum și să adăugăm măsuri suplimentare. Am urmărit dezbaterea de la ultimul summit UE-Ucraina Știm cu toții că există tentative din partea uh, ministrilor de externe a patru țări pentru a găsi o soluție pentru a reînnoi uh, și accelera implementarea acordului de la Minsk, astfel încât situația Ucrainei să se îmbunătățească, dar în același timp din Ucraina ne parvin, ne parvin știri conform cărora statul de drept este pus în pericol, precum și drepturile fundamentale, democratice și sociale, nu sunt încă stabilite pe deplin. Deci suntem destul de critici și aștept cu interes un schimb de păreri suplimentar pentru a încerca să înțelegem exact unde ne aflăm în realitate. Asta are legătură și cu Uh, vizita ombudsmanului la Kiev, când s-a discutat despre viața economică a, uh, a anumitor uh, companii din centrul și din estul țării și acestea ar trebui să fie incluse în acord. Mulțumesc, Heidi Hautala, în numele verzilor. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Încă nu sunt membru, dar sper să devin curând. Urmăresc acest uh, acord din punctul de vedere al uh, adunării parlamentare Euronest. Bineînțeles, fiind atentă și la modul în care Comisia competentă pe fond INTA a tratat subiectul. Și trebuie să spun că cred că dezvoltarea politicii comerciale a Ucrainei a fost foarte bună au suferit din cauza măsurilor stabilite de Rusia, având în vedere apropierea lor din ce în ce mai mare de Uniunea Europeană, au reușit să-și înlocuiască comerțul cu Rusia cu comerțul cu UE, deci cred că putem avea o imagine pozitivă Cred că există trei elemente principale care trebuie analizate. Aceste măsuri comerciale ar trebui să se aplice și teritoriilor Crimea și Donbass, pentru că Uniunea Europeană, evident, nu recunoaște suveranitatea Rusiei asupra acestor teritorii. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți la asta. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că lista de produse care cad sub incidența acestor măsuri autonome uh, de comerț nu uh, pot uh, să încurajeze și economia locală din Ucraina și pot crea locuri de muncă, deci nu sunt, benefici, nu sunt bune doar pentru companiile europene. Pentru că dacă nu ne uităm la asta, cred că va fi o bombă socială așa cum se întâmplă și în țările noastre de altfel, dar asta e altă poveste. În al treilea rând, vreau să spun, vreau să susțin ceea ce au spus David Martin și Helmut Scholz în ceea ce privește condiționalitatea. Propunerea Comisiei este foarte clară, articolul 2, condițiile pentru a avea dreptul la aceste măsuri. Eu aș sugera că poate subiectul principal așa cum a propus David Martin în numele SND, este să transmitem un mesaj clar anticorupție. Am văzut progrese, dar am văzut de asemenea că există dificultăți în ceea ce privește funcționarea noi, nou înființatei agenții anticorupție. A, încă un lucru evident uh, care a reieșit din uh, vizita comisiilor INTA și jurii în Ucraina este că trebuie să ne asigurăm că parchetul este independent și analizează și cazurile politice uh, și celebre. Aș sugera ca toate astea să fie incluse în raport, dar ar fi foarte bine să auzim și părerea de genier. și cred că mai există și o misiune consultativă a UE în Kiev și cred că ar trebui să auzim și părerea lor, pentru că există o legătură cu măsurile comerciale autonome. Mulțumesc, domnul Dartmouth, în numele FDD. Îmi pare rău că nu sunt colegii de la ECR aici. Întotdeauna mi s-a părut un dosar uh, important. Uh, se pare că lor uh, nu li se pare la fel. Întotdeauna ne critică pe noi că nu venim, dar iată, eu sunt aici și ei nu. Vreau să-i urez bun venit, doamne Hautala. Este într-adevăr un lucru foarte bun să te gândești că o să ajungi membru al Comisiei INTA. Eu sunt membru de șapte ani și nu vreau să fiu impertinent, dar uh, aștept cu interes uh, și prezența dumneavoastră. Voiam doar să fac câteva observații. Și anume, noi suntem în favoarea comerțului, evident. Și am tot spus mereu, comerț nu ajutor. Dar ne îngrijorează atunci când acordurile comerciale sunt folosite ca instrument de politică externă. Uh, there's certainly no appetite. Uh, alegătorii mei n-au niciun chef să intre în război cu Rusia din cauza Crimeei. Cu atât mai puțin au chef să intre în război cu Rusia în ceea ce privește estul uh, Ucrainei. Există semne îngrijorătoare că acordul comercial are dedesubturi mai mari decât uh, prezența mierii din Ucraina pe piața europeană. Uh, eu încerc să, să mănânc miere în fiecare zi, deci uh, îmi place ideea în sine, dar vreau doar să vă atrag atenția asupra două teze, și anume, UE a reafirmat clar parteneriatul strâns și cuprinzător între UE și uh, Ucraina. Asta este în primul alineat și în alineatul 4 spune că această inițiativă a Comisiei ar trebui să fie văzută ca un semn de sprijin tangibil pentru Ucraina. Îngrijorarea mea și a grupului meu este că Nu vorbim doar despre relaxarea barierelor uh, comerciale, ci vorbim despre un instrument de politică externă. Și consecințele nu au fost analizate cu atenție de către Comisie. Bineînțeles, o să ne întoarcem la acest subiect, dar asta e tot ce am avut de spus deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc în numele ENF, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Cerințele uh, macroeconomice au fost discutate deja de mai multe ori. E sigur, este o abordare pe care trebuie să o luăm în serios, dar pentru mine, mi se, uh, pentru mine foarte important este și faptul că se vorbește foarte mult despre ce ar trebui să avem și ce nu avem voie să avem. Mai multe grupuri vorbesc despre faptul că nu trebuie să fie un cec în alb, uh, trebuie să asigurăm statul de drept, acest lucru nu este negociabil, etc., etc. Dar realitatea și situația la fața locului este diferită. Se retrag miniștrii, în special miniștrii care aveau alte așteptări, pentru că veneau din străinătate, din Georgia, de exemplu, și acest uh, raport uh, și toate abordările lor au, au fost foarte diplomatice și din cauza lor nu am reușit să facem progrese. Am fost și noi, uh, am fost și eu în Ucraina cu delegația. Am portat discuții foarte interesante, uh, inclusiv cu uh, șeful autorității anticorupție și am văzut că au existat persoane care fusese arestate și totuși nu existau uh, progrese reale care să se fi făcut în acest domeniu. Corupția există în continuare în întregul aparat, deși s-au introdus tot felul de noi reforme. Uh, am auzit că ar trebui să se stabilească condiții clare, într-adevăr, dar acestea trebuie să fie și verificate uh, și respectate. Nu se poate să spunem întotdeauna că cerem ceva și totuși să nu impunem respectarea acestor lucruri pe care le cerem din punctul de vedere al grupului meu, trebuie să se respecte condițiile pe care le impunem și din punct de vedere al statului de drept și trebuie să existe o evaluare împreună cu Comisia, pentru că fără aceste lucruri uh, nu vom înțelege cât de gravă este situația din Ucraina. Domnule Buchner, mulțumesc, am cu un comentariu scurt pe care l-am înțeles în urma discuțiilor din Ucraina. Există anumite componente care uh, nu sunt uh, permise în producerea um, fertilizatorilor la exportul către UE. Se știe că, dintre, că din anum, anumite astfel de substanțe folosite ca îngrășământ se pot, pot produce explozibili și faptul că nu se pot exporta aceste substanțe um, afectează agricultura. Uh, în ciuda armistițiului, există pe de altă parte um, trenuri întregi de armament care se importă din Rusia și care evident că se și folosește și atunci mi se pare un dezechilibru că faptul că agricultura trebuie să sufere din cauza condițiilor impuse de noi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează din partea comisiei domnul Sumelis, vă rog. Yes, thank you very much, uh, <clears throat> Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, au existat diferite comentarii, așa că poate ar trebui să prezint un pic contextul în ceea ce privește propunerea Comisiei. Această propunere a Comisiei a fost pregătită ținând seama mai întâi de relația strânsă pe care am stabilit-o cu Ucraina prin acordul de liber schimb, ideea fiind să avem o zonă comercială cuprinzătoare și ține seama de asemenea și de dificultățile cu actuale, situația dificilă din Ucraina, cum din cauza nu numai a măsurilor restrictive adoptate de către Rusia, unii dintre dumneavoastră au mintit acest lucru, și e clar că în acest context nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Exporturile Rusiei către Ucraina au scăzut și e clar că Uniunea Europeană devine acum o țară de, un teritoriu de destinație pentru produsele din Ucraina. Noi am discutat cu autoritățile din Ucraina și am cerut introducerea anumitor prevederi, provocarea fiind destul de mare. În continuare mai sunt lucruri ce trebuie realizate. și evident că e nevoie de măsuri suplimentare în ceea ce privește lupta împotriva corupției. A avut loc un summit cu omologii noștri din Ucraina aici la Bruxelles și am evocat acest lucru față de autorități. Acesta e contextul general în care Comisia a considerat că ar fi poate important să vină cu o propunere pentru astfel de măsuri autonome temporare care, așa cum s-a spus și de către domnii și doamnele deputați, reprezintă o măsură de sprijin față de Ucraina. Acesta e contextul. Acum, în pregătirea propunerii noastre, în mod foarte atent, am selecționat acele produse care fac obiectul propunerii, ideea fiind să avem o situație cât mai bună. După cum știți, propunerea cuprinde mai multe aspecte. Mai întâi se referă și la un anumit număr de produse agricole și produse industriale. Partea industrială a acestui acord de liber schimb, de fapt, reprezintă o liberalizare a produselor industriale. Și acolo există doar un număr limitat de uh, produse care sunt uh, prevăzute pentru această perioadă de tranziție perioada de tranziție este una limitată și se folosește această posibilitate pentru a o reduce în cazul anumitor produse. Asta pentru produsele industriale. Acum, în ceea ce privește produsele agricole, comerțul în acest domeniu cu uh, Ucraina este liberalizat în mare parte. Însă mai sunt 36 de produse care în continuare uh, nu fac parte din sistem. Și ceea ce încercăm este ca din aceste 36 de produse am selecționat 8 dintre ele și pentru acestea 8 propunem să extindem volumul de cantități pe care Ucraina îl poate exporta către UE. Pentru aceste produse selecționate, Ucraina deja le exportă în cantități semnificative către UE. Deci aici ar fi vorba doar de niște cantități suplimentare pe care le-am include în această propunere. Ceea ce înseamnă că în propunerea noastră, evident, venim cu latura de siguranță juridică pentru exporturile din Ucraina, faptul că există o scutire de taxe pentru aceste produse și că, nu uitați, aceste produse, cum spuneam, sunt deja exportate pe piața noastră. Deci acest lucru trebuie luat și el în considerare. Evident, în momentul în care am selecționat aceste 8 produse din 36, am evitat să includem orice fel de produse, să zic așa, sensibile și carnea de pui, spre exemplu, sau uh, Uh, pentru că le considerăm sensibile, tocmai pentru că acestea fac obiectul unor sancțiuni uh, din partea Rusiei referitor la exporturile noastre. Și deci nu au fost incluse. Deci, după cum puteți vedea, am luat, făcut eforturile necesare în așa fel încât să calibrăm eforturile noastre și așa cum au spus și deputații, există proceduri de salvgardare și există și un articol care prevede anumite condiții ce trebuie să fie îndeplinite pentru a putea beneficia de aceste măsuri autonome temporare. Și aceste condiții se referă la conformitatea legată de anumite elemente ale politicilor comerciale, dar se referă și la niște criterii mai generale necesare uh, în contextul drepturilor omului. Bun, în final putem spune că această măsură este una temporară, doar pentru o perioadă temporară, deci de 3 ani, nu e un mecanism permanent și faptul că e o măsură temporară doar pentru 3 ani este de asemenea un element care pledează în favoarea unei adoptări rapide a acestei măsuri, tocmai având în vedere caracterul său temporar. Așa că trebuie să ne asigurăm că Ucraina poate beneficia de această măsură cât mai repede cu putință. încă de pe acum Consiliului și Parlamentului pentru adoptarea rapidă a acestei propuneri. Evident, dacă acum mai sunt întrebări din partea dumneavoastră sau dacă vreți să discutăm mai în detaliu anumite aspecte, anumite produse care au fost cuprinse în uh, această listă, știu că s-au făcut observații pe niște produse specifice, suntem gata să venim cu informația necesară ori în contacte bilater- prin contacte bilaterale, ori în discuție. Da, o întrebare referitor la carnea de pui. A spus, nu? E acoperită sau nu? Thanks a lot. Mr. Valeza. Domnul Valesa, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea tuturor la dezbaterea de astăzi. Ideea este că putem să ajungem la un acord. De vorba de principii de bază, avem idei similare și deci putem spune că, în concluzie, respectarea drepturilor omului, latura democratică, o monitorizare continuă a reformei instituționale, lupta împotriva corupției, Domnul Scholz a menționat transparența, de asemenea trebuie să fie luată în considerare, însă ideea principală este următoarea. Aceste măsuri autonome și temporare nu sunt considerate a fi un cec în alb. Și în acest sens, trebuie să aplicăm principiile noastre, trebuie să aplicăm aceste reguli comune pe care le uh, susținem în Parlamentul European și în Uniunea Europeană, am înțeles că această, aceste măsuri ar trebui să fie aplicate cât mai repede cu putință, având în vedere caracterul lor temporar. Dar, dacă e să ne pripim, nu o să iasă nimic bun. Așa că e nevoie de un pic mai mult timp pentru a analiza consecințele acestor prevederi și trebuie să observăm diferite lucruri. Doi dintre colegi au menționat faptul că ne punem întrebarea ce fel de întreprinderi ar trebui să fie incluse în aceste prevederi. Cineva a spus că ar trebui să ne gândim la întreprinderile din centrul sau estul Ucrainei. Fără să... Unii au menționat Crimea. Acum, nu știu, o repartizare geografică nu mi se pare a fi necesară, însă ceea ce ar trebui să includem în text este, felul, este lucrul următor. Să vedem dacă aceste măsuri susțin, da sau nu, IMM-urile, indiferent unde s-ar afla ele. Dacă măsurile merg în acest sens, atunci e bine. Asta cu siguranță putem să discutăm ulterior în munca noastră viitoare. Și în fond ne dorim același lucru, vrem să ne asigurăm că ajutorul nostru, ajutorul Uniunii Europene, fondurile acordate prin reducerea anumitor taxe, nu vor fi o risipă în beneficiul oligarhilor și nu vor fi utilizate în mod incorrect în anumite regiuni ale Ucrainei. Așa că trebuie să ne asigurăm că principiile noastre și felul în care înțelegem regulile aplicabile unei societăți moderne sunt luate în considerare. Și de asemenea e vorba și de măsuri care au o latură comercială și sunt deci un instrument ca și la nivel politic. Fie că ne place, fie că nu, comerțul întotdeauna este un fel de instrument și pentru politica externă. Nu cred că avem vreo, vreo, vreun contraargument în fața acestor afirmații. Asta e. Așa se desfășoară lucrurile. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru participare și să sperăm că vom încheia acest raport la timp. Herr Scholz, Sie haben noch eine Frage. Mulțumesc. Domnule Scholz, aveți o întrebare sau un comentariu? Mulțumesc, domnule Valesa. Am discutat mai mult sau mai puțin despre aceleași probleme, aspecte, acum doi ani, acum un an. După cum ați spus, problema este că în această țară există încă structuri oligarhice, într-adevăr, și trebuie să nu detaliem condiționalizarea la nivel de regiune. Pe de altă parte, dacă analizăm capacitățile IMM-urilor, trebuie să vedem dacă au posibilitatea, prin asistența noastră macrofinanciară, de a deveni independente de aceste structuri oligarhice. Și atunci, ce vreau eu să știu, și poate ne ajută și Comisia, este cât de mult uh, contribuim noi la acest proces de dezvoltare al sectorului economic din Ucraina. Deci aici cred că ar trebui să vorbim mai mult, să dezbatem mai mult și cred că prin raport avem ocazia să facem asta. Oricum, astăzi am putea să primim și niște informații despre acest lucru, de aia am vorbit și despre ombudsman care se ocupă de situația concretă a întreprinderilor uh, din țară a întreprinderilor străine și ucrainene pentru ca pentru că, într-adevăr, există încă o structură oligarhică în Ucraina, inclusiv rusească. Deci, practic, este important să se obțină și o transparență și să se discute despre acest lucru, pentru că până la urmă, angajații din economia Ucrainei trebuie să aibă, posibilitatea de a trăi din munca lor și cred că situația rămâne complicată, mai ales în centru și în, în, centru și în est. Intervenție fără microfon. O întrebare scurtă, pentru că Comisia este prezentă și discutăm despre aceste probleme. Am vrea să știm dacă guvernul a pus uh, stop. Um, deci există un embargo cu privire la exporturile de lemn din Ucraina și acest lucru a afectat producătorii de lemn. Uh, știți vreun detaliu nou? Mulțumesc. Pe scurt, vroiam să vorbim despre felul în care se poate îmbunătăți situația din Ucraina, inclusiv pentru antreprenori. Cred că ar trebui să vorbim și despre uh, ce fac BERD și Banca Europeană de Investiții, care își condiționează frecvent investițiile în această țară, asigurându-se că legile de uh, achiziție publică funcționează corect și transparent. Uh, Cred că sunt foarte multe lucruri de făcut în Ucraina, dar ar trebui să ne dăm seama și că există forțe pozitive care pot să îmbunătățească situația și aș vrea să-mi spună Comisia dacă colaborează strâns cu aceste instituții uh, financiare internaționale. Comisia, vă rog. No. Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că un element important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere este că acest acord de liber schimb cu Ucraina, în fond, este un fel de motor pentru reformă. Acesta este spiritul textului. Și reforme importante sunt prevăzute în domenii importante, precum ar fi uh, agricultura, exporturile, achizițiile publice, anumite bariere tehnice în calea comerțului, deci diferite măsuri și strategii care sunt puse la punct în cooperare cu Ucraina și unele dintre ele au înregistrat deja progrese suficiente. SPS, spre exemplu, funcționează foarte bine și sperăm că foarte curând vom reuși să punem la punct o strategie în acest domeniu. După cum vedeți, există diferite reforme în paralel care sunt desfășurate și, evident, venim și cu asistență. Pentru că ideea este că dacă această țară trebuie să respecte anumite standarde europene pe, pentru a introduce aceste reforte, reforme, uh, au, standardele sunt diferite față de cele pe care le au ei în momentul de față și atunci au nevoie de cunoștințe, de expertiză, de, în așa fel încât să-și poată adapta strategiile investiționale pentru a fi în măsură să exporte către UE acele produse care respectă criteriile. Și tocmai de aceea am prevăzut instrumente de asistență la care s-au referit și mai mulți membri, s-au referit la IMM-uri. E clar că e nevoie de o astfel de facilitate pentru IMM-uri, care acum este deja operațională și care funcționează de asemenea și prin uh, intermediul unor uh, entități internaționale, cum ar fi BASE, spre exemplu. Deci clar că în acest sens există eforturi specifice în favoarea IMM-urilor. Acum, cum putem face legătura dintre instrumentele de acces pe piață și expertiza pe care o oferim prin această propunere? Am să vă dau un exemplu din cele opt produse agricole pe care le-am propus. Mierea de albine, Miere de albine e un produs care are o producție foarte concentrată în Ucraina. E vorba de un volum redus, ferme mici, apicultori mici cu câteva posibilități de export prin asistența pe care o acordăm, prin această facilitate și care le permite să ajungă pe piața noastră. Și cred eu că e un lucru bun. Deci e un produs, un exemplu foarte specific. Ar mai fi și altele, dar vreau doar să dau un exemplu în această dezbatere. Apoi s-a mai pus și întrebări referitor la restricțiile care există uh, în Ucraina referitor la cheresteaua neprocesată, lemnul neprocesat. Da, e o situație care datează deja de un an de zile pentru că s-a adoptat atunci această interdicție la exporturi și am dezbătut-o la mai multe niveluri. E vorba și de condiționalitate. Și femeiul, de altfel, a evocat acest lucru. Acum observăm că există progres. Se desfășoară eforturi pentru a introduce legislația aferentă care ne va permite să înlăturăm această restricție, această interdicție. Acest lucru a fost discutat la ultimul summit, în marginea, pe marginea summitului. Și noi am insistat foarte mult de-a lungul timpului pe lângă Ucraina, spunând că e ceva, e o discrepanță totală față de prevederile conținute în acordul de liber schimb. Și putem spune că acum, da, se înregistrează progrese și să sperăm că altfel de legislație, precum cea pe care am dezbătut-o cu omologii noștri, să poată fi cât de curând adoptată. Mulțumesc! We will have the draft of, uh... Mulțumim! Deci proiectul raportului uh, va fi disponibil pe 23 sau pe 24 ianuarie, după care vom continua să discutăm uh, întreaga activitate. Stimați colegi, mai am două observații. În primul rând, acum ne mutăm în IAN 4Q1, deci etajul 4, sala 4Q1, în clădirea IAN, pentru că urmează o discuție cu privire la drepturile muncitorilor în uh, cadrul acordurilor comerciale cu Comisia pentru Ocupare. Apoi, uh, la ora 3 vom avea la ora 12.30 vom avea o discuție cu privire la CETA și la ora 15 continuăm um, discuțiile. Întrebare, la 12.30 este doar pentru membri sau este o reuniune deschisă? Nu este o reuniune cu ușile închise, dar am dorit o discuție între uh, eurodeputați. Nu excludem pe nimeni, dar uh, mem- numai membrii ar trebui să se implice în discuție.